Dorilor, aș dori acum să vă anunț că un avocat care lucrează în numele unui cetățean polonez a cerut ridicarea imunității domnului Mark Ixtin conform um, unui articol, articolului 3 alineatului, alineatul 3 din uh, regulamentul acestei camere.